Comenge, Comazgoleci, uh, proiectul definitiv al ordinii de zi, așa cum uh, a fost tratat uh, joi, a fost distribuit. Astăzi, pentru că doamna Andrichene nu poate să fie prezentă în seara asta pentru a susține raportul privind dezvoltarea uh, Uh, Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, uh, va fi supus la vot acest raport miercuri. Pentru marți nu există modificări, iar pentru miercuri, grupul verzilor solicită rezoluții privind situația din Gaza. Colegul Con Bendit are cuvântul pentru a justifica această solicitare. Vă rog. Coleg, la situație Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația din Gaza este cunoscută de toată lumea. Și este normal să discutăm aici în Parlament așa cum discutăm. Dar cerem ca și Consiliul de Securitate să ia poziție, cerem ca toate instituțiile și instanțele să ia poziție, ca Uniunea Europeană să ia poziție. Și noi, în Parlament, discutăm, dar nu vrem să luăm o poziție definitivă. Și cred că, față de urgența situației din Gaza, este extrem de important ca acest Parlament să se pronunțe și să spună exact ceea ce vrea să spună pentru a opri masacrele care au loc în Orientul Mijlociu în acest moment. Mi se pare inadmisibil că acest Parlament nu are curajul și luciditatea de a vota o rezoluție după dezbaterile noastre. Și pentru acest motiv, grupul nostru cere revizuirea deciziei conferinței președinților și încheierea uh, dezbaterilor pe care le avem, pe care trebuie să le avem asupra situației din Gaza, cu o rezoluție care să arate poziția clară și fermă a acestui Parlament, a unei majorități a acestui Parlament pentru oprirea masacrului în Gaza. Dorim o rezoluție, trebuie să fim conștienți că avem o responsabilitate politică față de ce se întâmplă și această responsabilitate politică nu poate fi pur și simplu doar o discuție. Trebuie să avem o rezoluție care să spună clar ceea ce dorim și ce uh, denunțăm. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mulțumesc. Colegii Svoboda și colegul Vârț doresc să intervină în legătură cu această solicitare. Aș ruga să fiți înțelegători dacă intervine domnul Svoboda. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne-am gândit în legătură cu această problemă. Dar uh, eu cred că rezoluția noastră uh, uh, deja dispune de fapt de o rezoluție a Consiliului de Securitate care trebuie să fie baza pentru noi. Noi ne putem pronunța în sensul că susținem această rezoluție a Consiliului de Securitate. Putem solicita ca acum să se impună pacea, să tacă armele aș vrea să spun că dacă se va ajunge la o rezoluție a Parlamentului European, acesta trebuie să fie sâmburele, sprijinul vis-a-vis -vis de rezoluția uh, Națiunilor, Consiliului de Securitate. Și în acest sens susțin și intervenția colegului convenit. Mulțumesc. Împotriva acestei solicitări intervine colegul Elmar Brock. Stimate colegi, stimați colegi, cred că uh, hotărârea conferinței președinților a fost foarte înțeleaptă. Avem uh, o declarație a președintelui Parlamentului. Uh, înțeleg că toți cei care sunt prezenți în sală au susținut această declarație și eu cred că, într-un fel, se vorbește în numele nostru. Uh, în zilele următoare vom primi o multitudine de informații. Există o ședință a Consiliului, a Comisiei de Politică Externă. Vom uh, fi bombardați cu informații. Ă, nu cred că trebuie să ă, încercăm până ă, în seara aceasta să ajungem la o rezoluție care eventual să fie contrazisă de evenimente în zilele următoare. În zilele trecute m-am aflat în preajma zonei de conflict. Eu cred că nu doar un armistițiu poate să aducă soluția. Eu cred că și traficul ilegal de arme înspre Gaza trebuie să fie um, oprit, blocat în totalitate. Eu aș spune să respectăm ceea ce a hotărât conferința președinților și declarația de astăzi. Um, vă propun un vot electronic în legătură cu această propunere. S-a deschis votul. A votat toată lumea. A votat toată lumea? Dacă uh, nu aveți uh, cartela, evident nu puteți vota, dar nu uh, este vina noastră. Cei care nu au votat au, au făcut-o pentru că nu aveau la ei cartela. Bun. În cazul acesta închidem votul. 105 pentru, 86 împotrivă. Termenele sunt stabilite um, în felul următor. Astă seară uh, propunere de rezoluție, iar uh, amendamente până miercuri la ora 10. Pentru joi nu există modificări la ordinea de zi, iar colegul Conbendi dorește să intervină din nou. Îmi cer scuze, dar mai aveam o observație în legătură cu dezbaterea care urmează uh, legate de gazul din uh, Rusia este uh, o criză dintre Rusia și Ucraina. Îmi cer scuze dacă s-au creat confuzii. Aș vrea ca toate grupurile parlamentare să fie de acord uh, să discutăm și de faptul că Slovacia intenționează să redeschidă o centrală atomică. Tu ești deja un candidat de vârf la tine, deci nu trebuie să intervii acum. Vă mulțumesc, asta doream să spun. Suntem la Parlament. Acum îi rog pe colegii Cohn-Bendit și Ferber să-și înceteze disputa, pentru că uh, eu vreau să ne rezumăm la uh, subiectele care ne interesează. Colegul Dimitra Copulos dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul Slovaciei și Bulgariei este foarte uh, sever și de aceea doresc să vă rog ca dumneavoastră să transmiteți Comisiei Europene acest lucru, pentru că uh, ea urmărește respectarea uh, tratatelor de aderare. Comisia Europeană trebuie să ne informeze ce s-a întâmplat de fapt și de ce s-a ajuns la această decizie în aceste țări. Cu siguranță Comisia ține seama de acest lucru și acum propun să considerăm că ordinea de zi a fost adoptată. Ajungem în felul acesta la declarațiile de un minut. Primul este colegul Georgios Papastamkos. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă informez în legătură cu provocările Turciei împotriva Greciei. Încălcările repetate ale uh, teritoriului